Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor. Uh, please, take your seat. Vă rog, luați loc și haideți să începem ultima reuniune a comisiei noastre în această legislatură. Comunicări la început. Există un punct suplimentar pe ordinea de zi acord uh, cu privire la cooperarea în domeniul științei și tehnologiei între Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse. Cu luarea unei uh, decizii în ceea ce privește procedura care este prevăzută ca să fie o procedură simplificată. Această decizie o vom lua la final, finalul reuniunii noastre, undeva pe la 11-12. De asemenea, adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din martie și dacă nu există obiecții până la finalul reuniunii, procesele verbale vor fi considerate adoptate. Acum trecem direct la votul electronic. Și după vot, uh, stimați membri, v-aș ruga să mai rămâneți uh, vreo 10 minute pentru că vom avea o mică procedură de final de activitate. Așa cum v-am promis, de data aceasta vom avea mai multe voturi decât data trecută. Data trecută am avut uh, un singur vot, acum avem două. Deci m-am ținut de promisiune și avem cu 100% mai mult decât data trecută. Deci, începem cu un vot test. Deschid votul. Închid votul. Înțeleg că totul e în regulă, nu există plângeri și acum trecem la procedura de vot. Orizont Europa după cum știți, 120 de miliarde de euro așteptăm, sumă importantă, și acum votăm. Raportorul nostru este colegul Dan Nica și votăm acordul parțial la care s-a ajuns în uh, trialogurile informale. Vot cu apel nominal, deschid votul. And I close it. Închid votul. Susținere excelentă, după cum vedeți. Felicitări, dragi prieteni! Excelent! Un rezultat resunător și acum, după, înainte de ultimul vot, aș dori să vă informez că suntem singura comisie cu atâtea dosare care țin de CFM și care a reușit să le finalizeze pe toate. Nici o altă comisie n-a reușit să facă acest lucru. Deci ultimul vot se referă la Orizont Europa, programul cadru pentru cercetare și dezvoltare. Este vorba de uh, programele specifice de punere în aplicare. Domnul Eller este raportor și votăm acordul parțial în urma negocierilor Um, interinstituționale. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Închid votul. Susținere excelentă. Felicitări, treaba excelentă. Dragi prieteni, domnul Elar, nu așa, nu pentru propria glorie, dar uh, din motive procedurale aș dori să adaug că am votat un program specific și în același timp știm că Consiliul ar dori să deschidă un dialog interinstituțional cu privire la temeiul juridic. Însă înțelegerea intrinsecă a fost aceea că rezultatul acestui dialog interinstituțional ar putea fi acela de schimbarea temelui juridic pentru programul specific. Singurele motive politice um, pentru a fi de acord cu așa ceva este că am reușit să obținem 100% din ceea ce ne-am propus uh, pentru programul specific și din motive de rapiditate există această, acest dialog în ceea ce privește temeiul juridic și aș uh, dori să subliniez că nu este vorba de renunțarea la prerogative ale Parlamentului, ci vrem ca să avem o procedură accelerată, asta în beneficiul cercetătorilor din Europa și să le dăm asigurări că avem cel mai mare program de cercetare din lume și că uh, banii vor fi obținuți rapid și după 2021. Mulțumesc, dragi colegi! Am și câteva anunțuri, pentru că este ultima uh, reuniunea comisiei din acest mandat. În primul rând, aș dori să vă prezint câteva cifre, dragi colegi, pentru că sunt enorme. 78 de reuniuni de comisie, 64 de dosare legislative, dintre care 37 în procedura de codecizie. peste 100 de trialoguri sau întâlniri în trialog. Pentru că mm, unele au necesitat 4-5 întâlniri, altele doar 2, Deci, în total, 130 de întâlniri, unele care au durat chiar 7-8 ore, vă aduceți aminte probabil. Am adoptat 19 acte delegate, 24 de rapoarte din proprie inițiativă și 6 întrebări uh, orale. 39 de misiuni. Și avem și un grup de lucru digital în ceea ce privește Uniunea Digitală, Orizont în uh, Europa. Treaba excelentă. Dar pe conținut, haideți să ne aducem aminte că asta și pentru lunile viitoare și anii viitor, am creat, de fapt, întreaga Uniune Energetică. În ultimii cinci ani am creat întreaga Uniune Energetică. Este de importanță crucială acest lucru. Și am fost uh, foarte activ în ceea ce privește problemele climatice. Sigur că am avut o părere ușor diferită decât colegii noștri din Comisia Envi. Dar e sănătos așa, pentru că am vrut să oprim anumite propuneri care ar putea să omoare industria noastră. Deci, în general, am fost foarte activi. Piața unică digitală, altă temă importantă. Europa digitală, programul nostru în cadrul CFM, codul european în domeniul comunicațiilor, Vă aduceți aminte de sloganul Roam like at home, un lucru extrem de important pentru cetățenii noștri, roaming Altă temă majoră, Orizont Europa. Conform și deciziei de astăzi și întregul pachet CFM. O grămadă de bani. Și aceste lucruri sunt uh, extrem de importante din punct de vedere a cetățenilor noștri. Politica spațială, economia albastră, inteligența artificială, industria de apărare și așa mai departe. Conținutul e chiar mai important decât numărul de întâlniri și numărul de rapoarte legislative. Sunt a treia oară în Parlamentul European, deci pot să fac comparații între comisii și pot să vă spun că ați făcut treabă excelentă. Mulțumesc pentru angajamentul dumneavoastră, munca depusă și disponibilitatea pentru compromis. Pentru că fiecare dezbatere am purtat-o având în minte rezultatul final care, sigur, este un compromis și am avut o majoritate covârșitoare pentru cele mai importante acte legislative, ca și astăzi de altfel, unde 70, 80, chiar 90% din membrii comisiei noastre au uh, fost de acord. Sigur că acest lucru nu ar fi fost posibil fără membrii stafului nostru care sunt uh, prezenți aici, Felicitări consultanții politici, de asemenea, și, bineînțeles, secretariatul comisiei noastre. Și dacă îmi permiteți, vă comunic că Klaus Bayer, după șapte ani, e pregătit să ne părăsească. V-ați imaginat așa ceva? Eu nu, dar domnul Klaus Bayer și mii de mulțumiri pentru realizări se va transfera ca șef de unitate a secretariatului TRAN, deci foarte aproape de noi. Și iar domnul Walter Goetz, prezent astăzi în sală cu noi, care a fost uh, șeful de unitate a secretariatului TRAN, îi va lua locul. Deci, am făcut o rocadă. Vă rog să vă ridicați. Din fericire, nu am avut atâtea conflicte de competență cu Comisia TRAN ca și cu altele. Desigur și mulțumiri interpreților. bușierilor, uh, celorlalte servicii, tuturor uh, celor care ne-au ajutat, personal de curățenie, catering, uh. dragi prieteni, permiteți-mi să spun, alegerile care ne așteaptă. Unii candidează, alții nu. După cum știți, Viața politică, mai ales, este o aventură. Deci nu știi niciodată care este alegerea mai bună. Doar în final poți să faci o comparație, dar nu la început. Eu aș dori să vă felicit pe toți. Atât partea prezentă pe liste pentru viitoarele alegeri și, și cei dintre dumneavoastră care nu mai candidează. Pentru că și pe dumneavoastră vă așteaptă un viitor uh, extraordinar după această activitate în comisia noastră. Eu cred că am avut o cooperare fantastică și aș dori să vă reamintesc că doi din cei opt coordonatori uh, ai noștri au um, devenit foarte activi în guvernele um, naționale. Cristian Iscarinț în Letonia ca prim-ministru și Claude Turmes, colega noastră Caia Calis, ar putea deveni prim-ministru în Estonia. Deci iată că în această comisie creăm guverne naționale. Și cred că trebuie să ne asumăm responsabilitatea în acest sens și în viitoarea legislatură. Desigur, n-am găsit toate informațiile, dar cel puțin 8, 9, chiar 10 uh, miniștri au trecut pe aici. Deci, dacă decide și data viitoare să deveniți membri ITRE, fiți și pregătiți să intrați în guvernele naționale atunci când vă vor vrea. Și vă spun că am ceva experiență în Parlamentul European și activitatea în Comisia ITRE a fost uh, cea mai interesantă. Avem atâtea teme răspundem de economia reală din Uniunea Europeană în fața cetățenilor noștri. Și vă mulțumesc tuturor pentru activitatea în favoarea cetățenilor și aș dori să îi felicit pe vicepreședinții Comisiei și pe mine însă, desigur, ca președinte al dumneavoastră, dar și coordonatorii prezenți astăzi, vicecoordonatorii Mulțumesc pentru implicare, ați fost foarte activi și am finalizat un volum enorm. Ne revedem pe 2 iulie. Toți. Fie că am fost realeși, fie că nu, pentru că pe 2 iulie se întâlnesc uh, foștii și actualii parlamentari și atunci vom putea face o poză de grup. Acum uh, vom avea o primă poză de familie. Um, poate ne reunim aici în față, cumva în picioare și cineva de pe podium va face o poză. Dear friends, ladies and gentlemen, uh... Doamnelor și domnilor, programele CFM de la ITRE, situația actuală și perspective. V-aș ruga să luați loc și v-aș ruga să faceți și liniște. Să începem. După cum spuneam, programele ITRE CFM, situația actuală și perspectiva. După cum știți, Comisia ITRE a fost responsabilă pentru un număr destul de mare, așa nume șapte dintre ele, De aceea avem un schimb de opinii cu Comisia Europeană și cu președinția Consiliului Uniunii Europene. Aș vrea să spun bun venit doamnei comisar Biencovska, domnului comisar Moedas și domnului ambasador Cosmin Boiangiu, reprezentant permanent Coreper 1. Am făcut foarte mult de ambele părți până acum, pe de o parte Comisia Europeană, care vreau să-i mulțumesc și să o felicit pentru toate propunerile, și președinția română de asemenea. Deci, pentru prima oară în istorie, ați fost responsabil pentru întreaga Uniune și rezultatul este de necrezut, aș spune. Dorim să avem o dezbatere deschisă pe toate aceste chestiuni. Orizont Europa, 120 de miliarde de euro, pentru care ne simțim responsabili. Nu știu dacă ați văzut acest lucru, dacă ați băgat de seamă acest lucru, domnule comisar, 120 de miliarde și programul specific de implementare Orizont Europa, ca o parte importantă, de asemenea Fondul de Apărare Europeană, pentru prima oară în istorie, când avem așa ceva, programul spațial, de asemenea prima oară în istorie pentru noi, Facilitatea de interconectare a Europei, programul Europa Digitală, pentru prima oară în istorie, de asemenea. Deci, după cum vedeți, ne dorim întotdeauna noi propuneri din partea dumneavoastră. De asemenea, aș vrea să vă dau cuvântul, domnule comisar Moedas, pentru a deschide această dezbatere. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragă Gerzi Burzec, doamnelor și domnilor raportori, raportori din umbră, domnule ambasador, dragi colegi. Ultima oară când ne-am întâlnit, Cred că era ora 2.30 dimineața, eram foarte obosiți cu toții, dar foarte mulțumiți. Și vreau să vă spun, domnule președinte Buzec, cât de fericiți ne simțeam cu toții în acea noapte când ați venit în fața noastră cu energia, cu angajamentul dumneavoastră și uh, Ați ținut-o așa până la sfârșit, când am avut un moment foarte bun împreună. Așa că vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, fi, fost acolo pentru noi în calitate de președinte. Și cred că pe bună dreptate eram mulțumiți, de-a dreptul impresionant ceea ce am reușit. Cu toții am reușit să ajungem la o poziție mai bună și dacă ar trebui să descriu foarte simplu ce am reușit, Până la urmă, acum uh, suntem într-o situație mai bună decât înainte și într-o negociere e foarte bine când ajungi la sfârșit și ai senzația că toată lumea se simte mai bine. E o senzație nemaipomenită pe care poți să o ai în urma unei negocieri. Și cred că efortul a fost făcut de toată lumea. Efortul a fost făcut de cei pe care îi vedem pe ecrane, la televiziune, politicienii, de asemenea, un efort deosebit din partea celor care se află în culise. De aceea aș vrea să mulțumesc în special stafului, tuturor celor care au participat, cei de la Parlament, de la Consiliu sau Comisie, care au făcut o muncă excelentă. Președintele Buzek ne spunea, trebuie să ne grăbim. Însă, pe lângă grabă, avem nevoie și de calitate. Și cred că foarte mulți, la momentul acela, se gândeau, da, va fi foarte greu, pentru că viteza și calitate nu prea se împacă între ele. Nu avem prea mult timp la dispoziție. Și de aceea cred că trebuie să fim mândri de ce am, rezulte, ce am reușit, pentru că toată lumea în echipă a muncit, a muncit din greu. Foarte pe scurt, am să vă prezint șase puncte pe care le consider că sunt esențiale în acest acord ce aduce Uniunea Europeană pentru oamenii de știință și inovatorii europeni. În primul rând, am reușit să avem un program foarte clar cu trei piloni, o structură simplă în care toată lumea se regăsește ușor. Dacă ești om de știință, știi că ai pilonul de știință fundamentală, care este un pilon esențial și toată lumea știe ce înseamnă el a fost o evoluție față de ce aveam înainte. În al doilea rând avem provocările globale și în al treilea rând avem aceea de finanțare a inovării într-un mod diferit. Dacă ne gândim la provocările globale, de exemplu, cred că pentru prima oară avem în sfârșit ceva rezonabil, pentru că clusterele sunt mai simple, e vorba de persoane care lucrează în diverse sectoare de activitate împreună. Deci, aceste uh, Uh, spații mici pe care le aveam înainte uh, și în care oamenii se simțeau confortabili, acum aceste spații separate, izolate, nu mai există pentru că acum se lucrează în mod interdisciplinar și se cooperează între diversele domenii. Pentru prima oară, în al treilea rând, avem misiunile și a fost o dezbatere foarte dificilă pentru mulți dintre noi o dezbatere dificilă pentru că era vorba de a schimba felul în care uh, comunicăm știința către oameni, cum îi implicăm în știință. Aceste misiuni, dacă au succes, cred că pentru prima oară în istoria programelor de știință al Europei vor reuși să implice pe oameni în altfel, astfel încât oamenii să vorbească despre noi, afară, pe stradă, să vorbească despre misiunile acestea pe care ei le înțeleg. Și cred că aceasta este o realizare deosebită, pentru că noi deloc ușor. Dacă vorbim despre misiuni, oamenii spun, da, uitați-vă, dacă mergem pentru să realizăm misiunea aceasta, atunci nu o putem face pe cealaltă. Acum avem aceste misiuni care vor crea o dinamică a programelor astfel încât toată lumea să vorbească despre ea. Și am instaurat și primul Consiliu European al Inovării. Ideea de a avea acest Consiliu European al Inovării a fost una de lucru în echipă. Am început să vorbim despre ea aici împreună, deci nu este vorba de o idee care a venit dintr-o parte sau în alta, ci o idee care a apărut în urma dezbaterilor dintre noi. Faptul că aveam nevoie de un brand puternic pentru inovare, de un ghișeu unic pentru inovare, că avem nevoie de instrumente diferite care să fie amestecate între ele cu granturile și cu altele. Și aceasta a fost o adevărată schimbare pe care am adus-o și care va rămâne pentru viitor, care va face uh, diferența. În al cincilea rând, noua abordare față de parteneriate. De asemenea, am avut o dezbatere dificilă pe această temă, dar era ceva ce trebuia făcut. Am avut cererea de mai multe ori din partea statelor membre, din partea Parlamentului și știam că nu puteam merge mai departe așa cum o făceam în trecut. Pe viitor, pentru programele de viitor este foarte bine pentru că există o raționalizare. Sunt trei tipuri de parteneriat, deci e ușor să știi în care din ele te regăsești. Și acum un uh, ultim cuvânt despre ultimul element. Parlamentul întotdeauna a avut un angajament uh, foarte puternic legat de extindere. Parlamentul a dorit acest lucru în acel, întotdeauna pentru a extinde nivelul de excelență și cred că am reușit în acea noapte să ajungem până la capătul discuției noastre. Și dacă mă uitam la fața raportorilor, a raportorilor din umbră, a președintelui, mi-am dat seama că am ajuns la acest 3,3% din buget care să fie alocat uh, pentru widening. Cred că foarte mulți oameni de știință doreau acest lucru și Uniunea Europeană a luptat pentru ea și mă uit acum spre raportor, spre domnul Eller, domnul Nica, care au fost acolo încă de la început și asta a reprezentat foarte mult, a reprezentat un pas înainte pentru că acum avem un buget mai mare și asta pentru că Uniunea Europeană a luptat astfel încât la sfârșit am ajuns la un acord. Deci uh, toată această muncă, toate aceste eforturi au meritat pentru cercetători și pentru inovare. După ce Parlamentul va vota la sesiunea plenară din aprilie 2, peste două săptămâni vom pregăti planul strategic și vom iniția parteneriatele strategice. Știu că există și problema schimbării temeiului juridic care nu este complet rezolvată, așa că vreau să rog pe toată lumea să încerce să rezolve această chestiune foarte rapid, pentru că ar fi păcat dacă după toată această muncă grea să ratăm totul. Trebuie să facem acest ultim efort și cele două texte legislative au fost practic votate, uh, să fie votate până la capăt. Voi încheia aici și cred că prin acordul asupra Orizont Europa am transmis un mesaj foarte clar către negociatorii CFM-ului despre importanța științei și a inovării. Și acum sarcina noastră este aceea de a susține și a asigura un buget potrivit. Este următoarea provocare care ne așteaptă și mă bizui pe dumneavoastră toți pentru ca Orizont Europa să devină nu doar programul cel mai mare de inovare și de știință, ci și programul care să aducă impactul cel mai mare pentru cetățeni. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc, domnule comisar. Pot să vă spun sincer că în urmă cu un an nici nu ne imaginam că vom fi gata cu Orizont Europa. pentru că ați prezentat Orizont Europa la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, deci era aproape imposibil de imagina că vom ajunge așa de departe. Vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră, pentru activitatea mm, nemaipomenită pe care ați făcut-o dumneavoastră și tuturor colegilor, pentru că a fost o muncă excelentă la Orizont Europa. Și acum, următorul punct, Fondul European de Apărare, Programul Spațial – de fapt, un program pentru piața unică pentru IMM-uri. Toate acestea și Invest EU Toate acestea au fost de competența exclusivă a Comisiei ITRE și responsabilă a fost doamna comisar Biencovska. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și vă dau și dumneavoastră cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor raportori, raportori din umbră, domnule ambasador, domnule comisar, doamnelor și domnilor europarlamentari. Mă bucur să mă aflu astăzi aici la ultima ședință a Comisiei ITRE. Mă voi centra în special pe două programe, apărare și spațiu, și voi fi foarte succintă, dar voi încerca să mă extind un pic pentru că e vorba de două programe care, deși sunt mici uh, ca cifre, sunt extrem de semnificative. Așa cum ați spus, domnule președinte, am avut doar 10 luni de la propunerea regulamentului până acum, deci, într-adevăr, munca dumneavoastră a fost imensă la aceste dosare. Vă mulțumesc pentru aceasta și sper să se ajungă la un acord la votul de la plenară peste două săptămâni. Să încep cu Fondul European de Apărare. După cum știm cu toții, nu avem o cooperare în acest domeniu în Europa, iar prin acest acord și cu principalele parametrii a acestui fond, vom reuși să punem piatra de temelie pentru apărarea europeană. Ar trebui să fim foarte mândri de acest lucru. Aș vrea să mulțumesc, așa cum a făcut-o și Carlos, echipei de negociere de la ITRE, care a avut un angajament foarte clar în acest uh, sens, uh, domnii raportori, domnii raportori și doamnele raportori din umbră, Și trebuie să subliniez că în cadrul acestor negocieri am avut de câștigat de pe urma muncii dumneavoastră în ultimii doi ani în ceea ce privește uh, munca desfășurată de doamna Grostet pentru uh, industria uh, de apărare și dezvoltarea ei IDF-ul de asemenea a fost uh, parțial acordat și aici includ, se includ mai multe elemente pentru care comisia dumneavoastră a luptat din greu. Aș menționa doar câteva din aceste elemente. În primul rând, s-a arătat cu claritate într-un text legal că acțiunile trebuie să respecte dreptul internațional, național și european și, de asemenea, principii etice și la cererea Parlamentului, Comisia va realiza un ghid atât pentru aplicați cât și pentru experții independenți care vor realiza monitorizarea și evaluarea din punct de vedere etic. În al doilea rând, se exclud uh, acțiuni pentru dezvoltarea armelor letare care nu pot fi controlate de către oameni. Este un punct extrem de important pentru mai multe grupuri politice la care am ajuns la un acord. De asemenea, uh, implicarea uh, întreprinderilor mijlocii a, și până la 8% din buget în uh, legătură cu Orizont uh, Europa vom avea tehnologii conectate. Atât Comisia cât și Parlamentul practic au fost pe aceeași parte a baricadei am menținut și am extins chiar și problema eligibilității pentru acest fond, un lucru care s-a discutat uh, in extenso, dar cu reguli foarte clare. Vom finanța doar companii care au sediu în Europa și care respectă condiții de securitate foarte clară în ceea ce privește aprovizionarea, informația și nu transfer de uh, tehnologie sau cunoștințe. Nu excludem pe nimeni dintre aliații noștri, dar dorim să aplicăm aceleași principii cu care se confruntă companiile europene atunci când e vorba de sectorul apărării în țările terțe. Pe tema implementării, programele anuale de lucru vor fi adoptate prin acte de implementare dar vom avea și o listă de priorități care va fi introdusă. Comisia va implementa direct acest fond și vom prezenta un raport anual Comisiei competente. Sunt convinsă că rolul Parlamentului va fi menținut în procesul de luare de decizie. Și acum voi trece la Uh, spațiul european, la programul european pentru spațiu. În primul rând, trebuie să vă spun că sunt foarte mulțumită de rezultatul negocierilor. În mod special, aș vrea să-i mulțumesc domnului Massimiliano Salini, raportor, pentru munca sa și raportorilor din umbră, doamna Crel, domnul Screles, domnul Toșenovski și doamna Nactindal, Aș adăuga aici că cu toții v-ați dorit uh, ca această negociere să fie una de succes și ați uh, muncit din greu pentru un rezultat bun, deci trebuie să ne reamintim de unde venim. Astăzi avem două programe spațiale, EGNOS și Copernicus, cu temeie juridice diferite. Am uh, propus uh, un program unic și un regulament unic în conformitate cu articolul 199 al tratatului, incluzând aici și Agenția Europeană pentru Programe Spațiale. Mă bucur că această propunere a Comisiei referitoare la cele patru elemente a fost menținută și chiar întărită de către dumneavoastră. În primul rând, nevoia de a menține și a actualiza infrastructura existentă, deci Galileo și Copernicus. E clar că e nevoie de investiții puternice și de continuitate. Aceasta este prima noastră prioritate. În al doilea rând, nu avem o politică spațială dacă nu avem un acces independent la spațiu și mă bucur că ați întărit prevederile specifice pentru a susține acest lucru prin articolul 5. E nevoie în primul rând, de o susținere a lansatorilor europeni și, de asemenea, a tehnologiilor europene și, de asemenea, procesul de modernizare a spațiului european. În al treilea rând, noua abordare a spațiului, articolul 6, și acesta este extrem de important, care ne va permite toate aceste obiective și, în al patrulea rând, legătura între securitate și spațiu, Galileo și Copernicus și încă două elemente suplimentare. Guvernanța, probabil că a fost elementul cel mai dezbătut și discutat în cadrul trilogurilor și aici aș vrea să vă felicit pentru echilibrul extrem de delicat pe care ați reușit să-l mențineți la un dosar extrem de complex. Agenția Europeană Spațială și Agenția UE pentru Programe Spațiale și toate celelalte entități se reflectă foarte bine în acest program de guvernanță. De asemenea, rolul puternic pe care îl va avea Agenția Spațială Europeană pe viitor este de apreciat, pentru că noi, Europa, trebuie să ne construim o adevărată infrastructură de securitate și acest lucru se poate face doar de către Agenția Europeană. Pe de altă parte, Rolul important al ESA rămâne de necontestat ca o nouă componentă care se centrează pe cercetare și dezvoltare. Pe de altă parte, apreciez înțelegerea de care ați dat dovada pentru a rezolva anumite chestiuni pe care le aducea pe masa negocierilor Comisia, mai ales punctul legat de Brexit. Nu vreau să revin astăzi, dar vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere și pentru soluția pe care ați găsit-o, care mi se pare rezonabilă la o chestiune destul de complexă. E clar că interesele europene în felul acesta sunt menținute. Și înainte de a ajunge la concluzii, aș vrea să mulțumesc în mod special domnului președinte al Comisiei ITRE, domnule Buzek, vă mulțumesc rezistența dumneavoastră la oboseală și la somn este de dreptul legendară la comisie, deci grație dumneavoastră și muncii dumneavoastră am reușit să facem progrese la aceste dosare și vă mulțumesc și pentru întâlnirea pe care ați organizat-o astăzi, care este esențială pentru mine și pentru Carlos să venim aici în fața dumneavoastră pentru o ultimă dezbatere. Și, bineînțeles, vreau să mulțumesc președinției austriece și române încă o dată. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumesc și pentru aceste cuvinte frumoase și pot să spun că aveți absolută dreptate pentru că aceste programe nu reprezintă sume foarte mari de bani, dar pentru uh, cetățeni, pentru IMM-uri, e vorba de programe absolut importante și programe pe care le avem pentru prima oară în istorie. Ambele sunt extrem de importante, investii de asemenea și acum trecem la alte chestiuni importante, facilitatea de interconectare a Europei și aici am avut responsabilitatea alături de Comisia TRAN, nu a trebuit să luptăm între două comisii. Îl avem pe domnul ambasador Cosmin Boiangiu aici, care a fost responsabil de negocieri din partea Consiliului pentru mecanismul de interconectare a Europei, pentru programul digital al Europei și, în plus, și pentru politica spațială și Orizont Europa. Cele patru sunt importante pentru noi, dar în special cel uh, pe digital și pe interconectarea Europei. De aceea, domnul ambasador care reprezintă președinția României, vă rog, vă dau cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, stimate domnule președinte stimați membri ai Parlamentului European, stimata doamnă comisar Biencovska, domnule comisar Moidaș, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați primit, sunt onorat, mă bucur că pot reprezenta președinția română um, la nivelul Consiliului astăzi în această ședință a Comisiei ITRE și aș dori să încep prin a vă mulțumi pentru cooperarea, pentru viziunea exprimată în cadrul negocierilor. Perioada recentă a fost foarte intensă atât pentru Parlament cât și pentru Consiliu. Eforturile noastre comune sunt răsplătite de uh, numărul, de relevanța și calitatea dosarelor pe care am putut să le negociem într-o perioadă atât de scurtă și vorbeam de o viziune și aș vrea să spun uh, pe scurt de ce apreciem viziunea pe care ați demonstrat-o dumneavoastră și întreaga comisie ITRE în cadrul negocierilor. Când am început să ne gândim care vor fi prioritățile președinției române pentru uh, această perioadă, am uh, văzut un lucru că Eh, vom avea eh, o reuniune la nivel înalt în timpul președinției eh, legat de viitorul Europei. Este vorba despre someul de la Sibiu. Parlamentul urmează să se schimbe, Comisia urmează să se schimbe și, într-un fel, va exista și o schimbare de eh, deceniu, pentru că toți cetățenii europeni vor trece într-un nou deceniu și eh, există eh, o perspectivă promițătoare pentru cetățenii noștri. De aceea ne-am gândit să ne concentrăm activitatea președinției române pe viitorul Europei. Și când am analizat toate dosarele CFM ne-am dat seama că nu vom putea să negociem toate cu Parlamentul European, dar le-am selectat pe acelea care, din punctul nostru de vedere, sunt relevante pentru următorul deceniu, problematică relevantă pentru cetățenii europeni. Și eh, am reușit să negociem aceste dosare, am reușit să le finalizăm, eh, sunt foarte importante pentru deceniul următor, pentru viitorul Europei, pentru viitoarele locuri de muncă pentru viitoarele profesii. Digitalizarea uh, este un asemenea dosar important, o sursă de creștere economică pentru deceniul următor. Noile industrii, programul spațial, de asemenea, programul Horizon Europe, cercetarea. Deci, sunt promisiuni uh, pentru creșterea economică viitoare. De asemenea, facilitatea uh, interconectare a Europei e importantă pentru transport, pentru sectorul digital, dar și pentru sectorul energetic. Iată, acestea sunt dosare foarte relevante pentru viitorul Europei. Suntem uh, bucuroși că am avut rezultate bune în conlucrare cu dumneavoastră. Am uh, primit documentele și o scrisoare relevantă din partea Comisiei din acest punct de vedere. Și în ce privește programele pe care le-ați menționat dumneavoastră, după cum ați uh, putut constata, primul acord s-a referit în baza unui singur trilog privind Europa digitală cu multe probleme uh, tehnice. Dar eu cred că am ajuns la rezultate semnificative în ce privește competitivitatea Europei. S-a ajuns la un echilibru între um, prioritățile majore europene, um, este vorba de stimularea talentelor din Europa, de deprindere de competențe digitale și de convergență. Noi considerăm că acest program va aduce o contribuție semnificativă la uh, o Europa digitală uh, novatoare, com- competitivă, um, sunt și aspecte legate de securitate. Iar în ce privește competitivitatea pe plan industrial, sunt stimulate și IMM-urile. Deci, ă, pentru noi a fost prima președinție în istoria noastră europeană și eu cred că ă, noile regulamente vor putea să schimbe regulile jocurilor în domeniul industriei europene, dar și în ce privește viața cetățenilor europeni și va crește rolul Uniunii Europene ca actor global. Deci, împreună, într-o perioadă relativ scurtă, am ajuns la rezultate importante. Au fost eforturi dedicate și în ce privește istoria acestui program cadru, am făcut uh, un progres semnificativ. Am făcut aceste pregătiri în parteneriat cu Comisia, cu statele membre și cu implicarea Parlamentului European. Iar munca noastră în cadrul programului Orizont 2020 încă nu s-a finalizat, pentru că au loc discuții interinstituționale în legătură cu o foaie de parcurs specifică. Fondul European de Apărare este de asemenea un dosar important pentru că trebuie ca Europa să rămână un spațiu sigur pentru cetățeni, de asemenea să joace un rol important pe plan global și în acest context aș dori să subliniez responsabilitatea care se afla pe umerii noștri dar în uh, acest uh, fond european de apărare poate să schimbe, uh, cum spuneam și anterior, regulile jocului pentru industria specifică, să sporească competitivitatea Europei în domeniul apărării, vor fi susținute acțiunile de cooperare și proiectele în acest sector. Inovația tehnologică este un element important în cadrul acestui fond. Suntem conștienți cu toții de importanța sinergiilor în acest domeniu, pentru că în felul acesta uh, poate să existe un nou lanț de valori în sectorul uh, industriei de apărare în Europa uh, și să fie atrase la conlucrare și alte ramuri industriale. De asemenea, în ce privește ce facilitatea de interconectare a Europei, uh, uh, sunt recunoscător pentru modul în care președinția a putut să conlucreze cu echipa negociatorilor Parlamentului. Uh, este important intercon interconectarea, aspectul digital în sectorul transportului Trebuie să existe um, și uh, obiective de protecție a mediului înconjurător care să fie atinse. Stimați prieteni, după um, atât de multe ore de negociere, doresc să mulțumesc și raportorilor pentru uh, aceste uh, dosare importante domnului Danica pentru Horizon Europe, Cristian um, Ehler, um, um, domnul Krasnodievski, Massimiliano Salini, Angelica Nibler, domnului Marinescu, Marian Jean Marinescu și un ultim cuvânt Cine a spus că este ușor să negociezi uh, când ai uh, raportor din România ca partener de negociere? Să știți că nu este așa, a fost destul de dificil. Deci uh, au fost eforturi suplimentare pentru noi. Mulțumesc încă o dată pentru cooperare, pentru spiritul constructiv și, de asemenea, Uh, pentru uh, viziunea Comisiei ITRE uh, am găsit în dumneavoastră parteneri valabili de conlucrare. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele foarte mult, domnule ambasador, pentru cooperare. I-ați menționat pe toți raportorii. Va fi în această ordine și timp de intervenție pentru ei. Dar uh, uh, l-ați menționat pe domnul Marinescu, uh, ultimul pe listă, dar domnul Marinescu trebuie să ne părăsească peste două minute, deci dați-mi voie să îi oferim ocazia să vorbească despre facilitatea de interconectare a Europei. Mulțumesc foarte mult pentru înțelegere. În ce privește CEF? Foarte pe scurt. În legătură cu acel um, memorandum de înțelegere, am înțeles că este un acord parțial. Sper că această uh, denumire nu va periclita viitorul acestui dosar, pentru că uh, va trebui ca și în sesiunea următoare să se continue uh, activitatea. Sigur că sunt probleme legate de buget, de aceea s-a ajuns doar la un acord parțial, dar uh, uh, știm că uh, a existat o poziție din partea președinției pe care eu nu am susținut-o neapărat, era vorba despre state terțe implicate în program, dar din punctul de vedere al acestei comisii, avem proiecte transfrontaliere în domeniul energiei um, regenerabile până la 50%. La, până la 50%. Dacă nu vom putea ca într-o perioadă imediat următoare să atingem 15%, vom transfera acei bani în bugetele comune. Există și mecanismul um, care se bazează pe subsidii pentru resursele regenerabile de energie. Mobilitatea militară Există un text pe care îl consider a fi important. E vorba de 6,5 miliarde banii vor fi uh, folosiți uh, inclusiv pentru solicitări militare, infrastructura civilă va trebui să fie adaptată solicitărilor uh, militare. Există și un tratat în ce privește impactul asupra mediului înconjurător. Din acest punct de vedere ne dorim să ne bazăm pe eficiență energetică. Și mai există o un cadru pentru o perspectivă de șapte ani, ceea ce este important pentru predictibilitate și pentru proiectele care urmează să fie pregătite. Am evaluat de asemenea regulamentul 347 în ce privește sectorul energetic și două cuvinte și în legătură cu uh, orizontul uh, 2020 în calitate de europarlamentar. Viziunile, diviziunea între Est și Vest va continua. Dar, bun, mulțumesc foarte mult, spune președintele, mulțumesc pentru această intervenție și îl luăm acum ordinea obișnuită, domnul Dan Nica, raportor pentru Horizon Europe. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Apreciez uh, eforturile comisarilor Moidas și Biencovska uh, au fost făcute eforturi pentru a găsi soluțiile cele mai uh, bune. Au fost dosare foarte, foarte dificile, dar apreciez și contribuțiile colegilor Eller, Koșinovski, care au reprezentat alte grupuri politice și am uh, dovedit că atunci când uh, avem obiective foarte bine stabilite, oameni inteligenți pot să ajungă la rezultate pozitive. Câteva cuvinte în legătură cu domnul comisar Moidaș. El a fost foarte insistent. Uh, era vorba de uh, instrumente noi, de o abordare foarte modernă vis-a-vis -vis de cercetare. Uh, și acest lucru a fost foarte important. Mulțumesc foarte mult uh, pentru viziunea exprimată și pentru faptul că uh, ați uh, luptat alături de noi. Doresc să mulțumesc și doamnei comisar Biencovska pentru activitatea de coordonare. Au fost dosare foarte importante și ați avut abordarea corectă. Dar în ce privește direcția generală industrie, trebuie să transmitem, de fapt, un uh, mesaj corect în ce privește industrializarea Europei. Deci uh, trebuie să existe o conlucrare și între Digi Industry și Digi Gross. Câteva cuvinte legate de domnul uh, ambasador Giu? Da, câteodată este eh, bine să eh, ai parteneri cu care eh, vorbești aceeași limbă maternă. Dar să ne gândim acum că a fost vorba de un număr foarte mare de dosare. Domnul ambasador Boiangiu întotdeauna a fost parte a soluției, nu parte a problemei. A luptat întotdeauna pentru a găsi soluțiile potrivite uh, vorbea în numele Consiliului, deci am ajuns de multe ori să spunem, să oscilăm între da, nu, da, nu, dar până la urmă, iată că apreciem foarte mult această poziție. Iar aș dori să spun câteva cuvinte despre dumneavoastră, domnule președinte, și despre Klaus Mayer. Sub uh, îndrumarea dumneavoastră uh, și a lui Klaus Mayer am ajuns să finalizăm atât de multe dosare dificile. Se datora dumneavoastră și domnii dumneavoastră și lui Claus și Vanesei, care a muncit foarte mult la dosare foarte importante. Și uh, mulțumim și consilierilor noștri. Eu am fost nou venit în acest Parlament, dar uh, eu uh, i-am ascultat întotdeauna cu atenție pe cei care au competențe în diversele domenii care au fost consilierii noștri și uh, sigur că uh, mulțumesc și asistenților mei pentru că Uh, specializează pe uh, anumite domenii. Care sunt rezultatele? Rezultatele sunt pozitive pentru noi, pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, Dan, mulțumesc pentru observațiile tale și acum l-aș ruga pe Cristian Eiler uh, ca raportor pentru implementarea programului Horizon Europe să vorbească. Mulțumesc foarte mult. Ca și colegii mei, salut prezența doamnei și domnului comisar, pentru că nu e um, un lucru de la sine înțeles. Ne-am întâlnit uh, în repetate rânduri și cred că este important ca Comisia să se implice în aceste dosare. Pentru că în trecut uh, lucrurile au stat diferit, sincer să fiu. Acum, de ce este așa de important să ne uităm uh, să vedem ce face Uniunea Europeană în domeniul cercetării, dezvoltării, politicii industriale. Toate dosarele la care ne-am referit de altfel. Este pentru că cetățenii să poată citi, să vadă care e ambiția societății noastre. Facem multe reglementări, ne pasă de coeziune, agricultură, multe teme importante, dar dacă citești un program de cercetare, dacă citești programele la care ne referim noi, îți dai seama care este ambiția societăților noastre. Și cred că este important de înțeles faptul că nu e doar încă o altă chestiune de abordat, alți bani de alocat, ci definește ambițiile societăților noastre. Și cred că aici putem trage o concluzie pozitivă, pentru că suntem ambițioși. Dacă citiți programul de cercetare, vedeți că vrem să reflectăm revoluția digitală vrem să concurăm uh, pe quantum, pe artif- inteligența artificială, că dăm un răspuns tinerei generații care protestează acum în stradă și ne întreabă ce facem cu schimbările climatice. Și nu e doar un răspuns care formulează noi uh, obiective, ci vine cu răspunsuri pentru a le atinge. Și pentru prima dată se finanțează și uh, industria mm, pentru menținerea mm, metalurgiei, de pildă, în Europa. Iată, deci, că nu sunt doar uh, noi formulări, ci lucrurile se transferă în practică. Acum, dacă în campanie sunteți întrebați uh, care credeți că este viitorul Europei, cred că asta putem spune. Cred că am venit cu multe răspunsuri uh, formulând numeroase ambiții, ceea ce mă face să ajung la ultima observație. Ar trebui să avem grijă în perspectiva negocierilor pe buget din toamnă, pentru că oamenii ne vor judeca. Vor vedea că am formulat obiectivele pentru 2020 spunând că vrem să cheltuim 3% din PIB pe cercetare și dezvoltare pentru că răspunde la o serie întreagă de provocări. Este dezbaterea pe dezvoltare, despre baza industrială. Deci n-ar trebui să ne pierdem nivelul de ambiție în uh, negocierile din septembrie-octombrie pe CFM. Dacă eșuăm încă o dată, așa cum Consiliul uh, a pus sub semnul întrebării în fiecare an uh, bugetul operativ, atunci cum să rezolvăm aceste probleme cu care ne confruntăm, marile întrebări? Și la nivelul Comisiei, dar și la nivelul Consiliului, da, procesul de alocare va fi dificil, dar trebuie să ne menținem nivelul de ambiție pentru că altfel nu văd cum putem da un răspuns la provocările viitorului. Și adresată Comisiei. V-ați referit la misiuni, la o a complexității. Însă acest lucru trebuie să se reflecte și uh, la nivelul Comisiei în viitor viitoarea legislatură. Trebuie să existe o legătură și între legea concurenței și politica industrială. Trebuie să știm care este legătura între ajutorul de stat și ceea ce am formulat noi. Dacă pe ajutorul de stat, de pildă, nu am reușit să oferim un cadru pentru statele um, statele membre pentru a finanța înmagazinarea de energie. Și, și la nivelul comisiei, cred că trebuie să existe o mai mare cooperare între ce s-a formulat pe cercetare, dezvoltare, pe politica industrială, dar și în ceea ce privește cadrul pentru ajutorul de stat și legea concurenței. Asta este o provocare, dar deocamdată aș dori să le mulțumesc coraportorilor Uh, staffului nostru a fost o muncă extraordinară dacă ne gândim la numărul de întâlniri uh, la nivel politic, uh, dar și mai multe chiar la nivel tehnic, de unde de fapt izvorăsc compromisurile și soluțiile. Deci, mulțumiri stafului și în final aș dori să mulțumesc președintelui pentru că atunci când am decis să mergem rapid pe aceste dosare, mm, am fost datorită dumneavoastră. În toate celelalte comisii s-a opus rezistență uh, față de procedurile rapide. Iar dumneavoastră a fost, uh, ați fost acela care i-a ajutat pe raportori să fie ambițioși, a fost un mesaj puternic astfel încât să putem veni cu un rezultat înainte de alegeri. Mulțumesc, mulțumesc, Cristian, pentru cuvintele călduroase. Vă propun să trecem acum la următorul raportor, domnul Krasnodemski, pe Fondul European de Dezvoltare. Îmi cer scuze că folosesc uh, engleză. Însă, dacă îmi permiteți, voi vorbi poloneză. Pentru că mm, am să mă adresez și doamnei comisar. Aș dori să mulțumesc președintelui, doamnei comisar, președintelui nostru, președinției. și să vă felicit pentru determinare, rezistență și rolul foarte activ ca persoană care ne-a condus dezbaterile și care ne-a permis să lucrăm foarte lin, fără a ne pierde prea mult uh, timp pe probleme formale. Acest lucru a fost extrem de important pentru noi, pentru atingerea acestui acord. Mulțumiri Consiliului pentru adresa pe care am primit-o de la dumneavoastră și din partea Comisiei, care ne-a dat asigurări că ceea ce am negociat cu dumneavoastră va fi și respectat după alegeri. Și cred că Fondul European pentru Apărare, așa cum spune și doamna comisar, în valoare de 13 miliarde de euro, Întrebarea însă se pune dacă se va menține această cifră odată ce vor avansa negocierile pe buget. Sigur că în comparație cu valoarea totală a CFM e o sumă mică, dar e o poziție nouă și știm că există controverse politice în jurul acestei inițiative, dar este în același timp și un pas înainte pentru o mai strânsă colaborare, nu doar în sectorul industriei apărării, ci și între statele membre. Doamna comisar a punctat deja ce a fost important din perspectiva Parlamentului Controlul etic, așa cum ați spus, a fost unul dintre principalele puncte și am reușit să ajungem la un compromis care nu a fost ușor. Au mai fost și alte teme importante pentru Parlament, unde am avut câștig de cauză, un buget uh, separat pentru tehnologiile disruptive și gestiunea directă a fondurilor de către Comisie. Important pentru mine personal a fost ca într-unul din considerente să menționăm uh, acele întreprinderi economice care nu pot participa în, acestui, în cadrul acestui program, de asemenea și partea cu actele delegate. Însă, Dar cel mai important e că fondul va deveni operațional din 2021 și că Parlamentul Uniunea, ca atare, demonstrează că își dorește o mai strânsă cooperare în sectorul apărării din Europa. Atât am vrut să spun. De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor, coraportorilor Am votat textul în Comisia ITRE, am avut o amplă majoritate în favoare și sper că și în plenara de la Strasburg va fi aceeași situație. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră. Așa se întâmplă atunci când apar noi soluții, există și o dimensiune istorică, mai ales atunci când se face uh, într-un cerc de 28 de state membre. Nu este simplu să pui cap la cap toate interesele. Opt dintre aceste țări nu sunt membre NATO, dar acest fond vine cu o contribuție suplimentară pentru apărarea Europei și este important pentru cetățenii noștri, pentru europeni, pentru că ei se tem de diferite aspecte și este important că le-am transmis acest semnal. Sigur că au existat controverse legate de acest fond, Pacifiștii nu au vrut să cheltuie mai mulți bani pentru apărare, în timp ce noi uh, am dorit crearea acestui fond. De, fond. Decizia nu a fost ușoară, a venit în urma unor discuții îndelungate, dar cred că va fi și în beneficiul industriei europene, care va fi stimulată să crească. Mulțumesc așadar pentru contribuție. Domnul Salini, care a răspuns de programul spațial, Galileo, programul Galileo îl uh, cunoaștem foarte bine, însă ne-am uh, dorit o activ, un program amplu care să înglobeze toate aceste chestiuni. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, um, domnule Biancovscă, mulțumesc, domnule Boiangiu. Au fost uh, negocieri uh, mai deosebite, dar plăcute, aș spune. Mm, sunt la primul mandat și pentru mine este o onoare să-mi închei mandatul cu acest program, cu un bun rezultat în cadrul acestui program. Și este o plăcere pentru că candidez și în viitor și va face plăcere ca în campanie să descriu cetățenilor acest tip de muncă, aceste negocieri, pentru că este un program realmente european. Și a vorbi despre un program european este într-adevăr interesant, pentru că am mulți colegi care în această campanie deci să vorbesc despre Europa în altă manieră. Eu vorbesc despre Europa prin programe, ceea ce e foarte important. Acum pe spațiu, în mod specific. Aici ne confruntăm cu provocări reale. În trecut am fost uh, eficienți pe segmentul upstream, Acum um, provocările se mută pe downstream. E nevoie de o bună gestionare a relațiilor între upstream, a munte și downstream, a val. Până la urmă, acesta constituie pilonul principal al acestui program. Am vorbit foarte mult de guvernanță, dar impactul industrial este pilonul principal, nu guvernanța. Sigur, pe guvernanță am avut probleme de ordin juridic, dar uh, central este rolul impactului industrial și inovator. Deci, practic, am ridicat ștacheta și, evident, sper că în toamnă cifrele vor fi reconfirmate pentru acest program cadru. 17 miliarde de investiții publice plus investițiile private aferente. De asta sunt foarte mândru și cred că cu acest program putem să ajutăm pe cetățeni să înțeleagă ce e Europa acum. <coughs> Mulțumesc, Massimiliano, pentru cuvintele dumneavoastră. E incredibil că după 5 ani în Comisia ITRE dăm dovadă de atâta unitate Chiar dacă venim uh, din uh, grupuri politice diferite, iată că vedem uh, în multe privințe lucrurile din aceeași perspectivă. Mulțumesc pentru intervenție. Angelica Mlinar nu poate fi prezentă, însă doamna Winring va interveni în numele dânsei. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnule comisar Moida și domnule comisar Biencovska pentru prezență și Uh, tuturor uh, colaboratorilor uh, noștri care ne-au s-au implicat în această colaborare. De asemenea, cred că am avut o colaborare fructuoasă cu președinția română, care și-a propus um, obiective ambițioase. numele doamnei Mlinar aș dori să subliniez că e un succes faptul că am ajuns la un acord parțial pe această propunere mult așteptată înainte de alegeri, permițând părților implementate să aibă o imagine mai clară în ceea ce privește implementarea și să faciliteze un răspuns în timp util în ceea ce privește programul de lucru viitor. Calendarul, evident, este un factor cheie. Se intervine aici uh, cu programe menite să stimuleze um, revenirea um, la capacitatea de lider în lumea digitală a Uniunii Europene, de asemenea punând accentul și pe inteligența artificială. Acest program promovează dezvoltarea digitală și inovarea în Uniunea Europeană. Prevede și achiziția de capacități în uh, sectoarele cheie, Um, IT, inteligența artificială, securitate cibernetică. Acest lucru se va face împreună cu implementarea celorlalte obiective, în mod distinct, dar interdependent, formând un pachet digital coerent. Acest program este crucial pentru piața noastră unică digitală fie cu o schemă pentru finanțarea inovatorilor europeni, cu o strategie coerentă pentru a transpune cercetarea în aplicații pe piața reală. În acest sens, Parlamentul a insistat asupra următoarelor obiective principale. Să acordă un rol important hub-urilor digitale europene ca interfață pentru programele cu IMM-uri, cercetători și administrație publică în al doilea rând să stimuleze competiția digitală, protejând valorile noastre europene. Monitorizarea programelor va interzice ca libertățile, uh, siguranța și cetățenilor noastre să fie periclitate, pentru că finanțarea se va face în, um, într-o strânsă monitorizare și cu controle etice. Sigur că e nevoie și de capital uman înalt specializat, dar uh, se creează și un cadru pentru a forma generațiile viitoare și pentru a asigura astfel un avantaj pentru administrațiile publice, pentru a-și da serviciile, asta și cu soluții, cu standarde deschise. Așa cum am spus în repetate rânduri, suntem Um, conștienți că caracterul de noutate al acestui program ar putea constitui un impediment în negocierile pe CFM. Cele 9,2 miliarde propuse trebuie uh, considerat un punct de plecare pentru ca programul Europa Digitală să poată deveni un succes pe viitor. Mulțumesc foarte mult, stimată colegă, pentru cuvintele rostite în numele doamnei Mlinar. Deci, permiteți-mi să spun, șase programe din CFM pe care am avut uh, competențe de pline în cadrul ITRE. Alte două programe, Invest EU și o parte din programul pe piața unică, pentru care am avut competențe exclusive. Invest EU. Domnul Domnul Kelly, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și pentru felul în care ați condus uh, în ultimii cinci ani aceste ședințe cu un simț al umorului remarcabil. Vreau să mulțumesc de asemenea și comisarilor prezenți astăzi și celorlalți colegi, pentru că Invest EU este un element esențial. Inițial era cunoscut uh, ca și planul Juncker, și care a devenit un adevărat uh, succes, dar dânsul merită să îl aplaudăm pentru aceasta, pentru că a introdus, în ciuda scepticismului, un program care s-a dovedit a fi de succes. Acum mergem mai departe și începem să construim acest proiect uh, InvestEU în următorul cadru financiar. În calitate de raportor din partea Comisiei ITRE, în legătură cu ceea ce ținea de competența noastră, am încheiat trilogurile. cu rezultate foarte bune. Aceasta include și programele COSME, cu tot bugetul aferent și cele două domenii unde aveam competențe erau cele referitoare la proiectele care se țină cont de climă și IMM-uri. Aici a existat și un oarecare conflict, pentru că Consiliul dorea să aibă mai multe obiective la jumătatea parcursului, iar noi doream să avem anumite obiective la jumătatea parcursului, după care să facem o revizuire pentru a vedea cum se poate crește competitivitatea globală a acestor IMM-uri și cum să includem și IMM-urile inovatoare și sectorul creațiilor culturale pe viitor. Toate acestea sunt incluse acum, deci proiectul este unul foarte bun și IMM-urile se pot implica mult mai mult decât înainte și aceasta ne va ajuta să ducem la mai multă inovare și creștere economică în Europa. Am avut uh, și o negociere uh, dificilă pentru climă. Noi doream 65%, Consiliul 50%. Până la urmă am ajuns la o medie de 55% cu o revizuire la jumătatea uh, parcursului și de data aceasta pentru alocările în funcție de climă și pentru uh, climate proofing. și se va face și un screening din punct de vedere al climei, a obiectivelor de climă pentru proiecte. În concluzie, rezultatul este unul satisfăcător pentru noi toți. Așteptăm să vedem și roadele acestei munci și așa cum uh, se spunea și la început, munca de la ITRE ar putea influența în mod pozitiv uh, competitivitatea în Europa și ocuparea în general și, de asemenea, să ne aducem contribuția la lupta împotriva schimbării climatice. Practic, în ultimii cinci ani am uh, luptat pentru aceste obiective până ce alții ni s-au alăturat. Iată acum rezultatele sunt pe măsură. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră, pentru discursul dumneavoastră și acum trecem la un alt uh, program important, piața unică și IMM-urile, competență exclusivă pentru comisia noastră. Doamna Toia nu este prezentă, dar domnul Rubic este aici și a fost de asemenea responsabil. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu vreau să mulțumesc acestei comisii pentru că, într-adevăr, am lucrat mult și a fost uh, foarte motivant pentru noi toți. Cred că cetățenii europeni pot fi mulțumiți de rezultate. IMM-urile uh, reprezintă Coloana vertebrală a economiei reprezintă 50% din PIB, sunt de asemenea importante pentru o politicieni și pentru că plătesc 80% din uh, taxe, deci aceste IMM-uri meritau să fie susținute în mod special. Pentru programul Orizont Europa, Pascal Lamy ne-a spus că ar trebui să dublăm bugetul și noi am insistat pentru 160 de miliarde de euro pentru următorul mandat. Uh, am ajuns până la 120, ceea ce este cu adevărat o linie roșie pentru noi, pentru că este o sumă minimă necesară pentru a introduce uh, politicile sociale în Europa. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat. Am uh, avut rezultate foarte bune în acest proces de negociere. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Martin care este raportor din umbră pentru fondul EDF. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul imediat. Am crezut că îmi va veni rândul abia după aceea. Poate că nu mă voi alătura sentimentelor euforice de aici. Bineînțeles, trebuie să salutăm munca echipelor noastre, secretariat, interpreți și așa mai departe. Acordul este într-adevăr bun, dar vreau să vă spun și punctul meu de vedere în ceea ce privește Fondul European de Apărare și pot să spun că regret pentru că Parlamentul va valida un acord la care noi acceptăm principiul că rolul nostru de control nu se mai poate implementa și nu vom mai avea dreptul de a ne pronunța în legătură cu programul de lucru. În cadrul negocierilor, în triloguri și în alte ședințe, mi se spunea, da, sectorul apărării este unul foarte special, nu este ca celelalte. Dar de ce este atât de special? Oare din cauza lipsei de transparență, opacității acestui sector? Pentru că, din punctul meu de vedere, nu putem uh, spune aici că secretele de producție, de exemplu, ar trebui să fie date la iveală. Nu. E vorba de a avea dreptul de a monitoriza felul în care se utilizează banii publici, pentru că sunt 13 miliarde de euro bani publici și avem dreptul să vedem ce se întâmplă cu ei și cum putem spune la câteva săptămâni de alegeri, deși nu sunt candidat, trebuie să o spun, dar cum trebuie să spunem alegătorilor, trebuie să mergeți la vot, dar noi aleși nu avem nimic de spus în acest domeniu. Și vă mai spun un lucru. Nu pot exista dosare la care să fie interzis accesul nostru, pentru că altfel cum să-i convingem pe alegători? Iar în rest pot să vă spun că a fost o adevărată plăcere să lucrez în comisia asta, cinci ani de plăcere, dar și de frustrări este o comisie care mă interesează din totdeauna pentru că e vorba de viitorul industriei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Avem și raportorul din umbră de la IDF și uh, raportorul pentru programele anterioare, doamna Grostet, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc celor doi comisari, domnul Moedas și doamna Binkowska, în primul rând, pentru că au fost întotdeauna absolut la dispoziția noastră, am putut lucra într-o strânsă cooperare și vreau să mulțumesc și membrilor cabinetelor celor doi comisari care au fost întotdeauna acolo pentru a răspunde la toate întrebările noastre și pentru a ne ajuta în munca noastră de raportori. Vreau să vă mulțumesc, domnule președinte și dumneavoastră. Cred că toate complimentele pe care le-ați primit astăzi sunt de-a dreptul meritate și pot să spun că am m-ați surprins prin capacitatea de rezistență pe care o aveți la negocieri. Și e adevărat că de câte ori ne confruntăm cu o dificultate, cu un obstacol, ne spunem, da, vom găsi o soluție alături de președintele Buzek. Deci, iată, vă mulțumesc încă o dată pentru această muncă pe care ați făcut-o alături de noi. Această comisie ITRE este o comisie de-a dreptul pasionant. Am văzut ce s-a făcut în ultimii cinci ani de mandat. Lucrul a fost remarcabil pentru că am reușit într-adevăr într-adevăr, să punem pe roate ceea ce este necesar pentru ca industria europeană să fie un adevărat pilon al economiei europene. Și știu că mai sunt multe de făcut. Bineînțeles, nu sunt de acord cu ce a spus domnul Eduard Marta, colegul meu, și nu este surprinzător acest lucru pentru el, bănuiesc. Cred că ceea ce am reușit să facem la Fondul European de Apărare este excepțional, grație propunerii Comisiei. Vreau să mulțumesc doamnei Binkovska, care și-a luat un angajament deosebit, a dat dovadă de multă voință, de un angajament la maxim pentru a găsi soluții pentru acest fond. Și singura mea dorință, deși nu voi reveni aici la Parlament, mi-aș dori ca bugetul acesta și de altfel la toate programele despre care am discutat uh, pe spațiu, Orizont Europa, dar și la fondul de apărare, mi-aș dori să nu ne atingem de ceea ce s-a propus din punct de vedere financiar pentru aceste programe. Și pentru a arăta că acest fond este de-a dreptul necesar, ar trebui să existe o adevărată simbioză între abordarea statelor membre, a industriei și abordarea Comisiei alături de Parlament. Pentru că Parlamentul Parlamentul va avea drept de control în legătură cu ce se va finanța prin acest fond de apărare. Sunt progrese remarcabile și acestea pot fi explicate în această perioadă de campanie electorală cetățenilor europeni. Trebuie să le spunem că Europa pune pe roate o serie de instrumente care sunt absolut necesare pentru securitate, programul spațial, programul de apărare sunt interconectate de altfel și tocmai pentru a asigura independența Uniunii Europene avem nevoie de toate aceste programe. Încă o dată mulțumesc tuturor. Voi părăsi această comisie de industrie cu foarte mare regret, pot să vă spun. Mulțumesc! Mulțumesc, François, mulțumesc foarte mult! Uh, uh, next speaker on my list. Următorul vorbitor, de asemenea raportor din umbră pentru IDF, domnul Buticoifer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin la ce a spus colegul meu, domnul Martin, și ce ați spus și dumneavoastră, domnule președinte. Este adevărat că am avut multe dezbateri pe tema edf ului și nu am ajuns întotdeauna la un numitor comun. Însă, domnule președinte, puteți să vă pronunțați dumneavoastră, să ne spuneți dacă era vorba aici de o diviziune între cei care mm, doreau să construiască IDF-ul pe de o parte și uh, cei care erau mai pașnici și nu vroiau apărare pe de altă parte. Nu asta era conflictul între noi. Conflictul dintre noi a fost legat de o altă chestiune, și anume de ce să cheltuim bani din bugetul european pe lângă ceea ce cheltuiesc statele membre în acest domeniu pentru că știm și am aflat de la Comisie că statele membre cheltuiesc sau irosesc între 25 și 35 de miliarde anual pentru că nu organizează bine achizițiile publice într-un mod destul de competitiv. Deci, dacă avem opțiunea de a economisi atât de mulți bani, dacă asta nu ne aduce la cooperare, atunci cum să credem că dacă mai adăugăm încă 13 miliarde de euro, aceasta ne va ajuta mult mai mult? Iată, o întrebare de natură practică, pragmatică și nu una ideologică. Însă, lăsând o parte asta, pentru că majoritatea a hotărât altfel. Ceea ce nu pot accepta totuși aici este că o majoritate redusă a hotărât în cadrul negocierilor să renunțe la o cerere pe care o aveam în, comună, în comun pentru actele delegate, ceea ce implica că Parlamentul nu va mai avea nimic de spus decât să dea acești bani odată. Și cred că asta încalcă, practic, uh, uh, ghidul care ne-a fost dat de la conferința președinților, uh, de asemenea încalcă acordul la care am ajuns între noi și este o eroare majoră. Sunt mândru și doamna comisar uh, Binkovska a făcut aluzie la acest lucru. Sunt mândru, spuneam, că am reușit să excludem uh, roboții ucigași ca să nu fie finanțați din acest, de aceste programe, dar pe de altă parte nu mă bucură deloc faptul că acest program va duce la și mai multe exporturi de arme din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste comentarii. Bineînțeles, că argumentele împotriva acestui fond erau de diversă natură și sunt de acord cu dumneavoastră că acestea erau unele dintre argumentele prezentate. Și acum dau cuvântul doamnei Viring, care este raportor din umbră pentru Orizont Europa. voor uw inzet Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că um, ați spus atâta suflet în activitatea acestei comisii și mulțumesc și domnului comisar Moidas, care a demonstrat că are o mare încredere în Parlamentul nostru. Mulțumesc și ambasadorului României, care a avut o misiune foarte dificilă. Mulțumesc și raportorilor din umbră, cu care am conlucrat foarte bine. În mod special doresc să mulțumesc domnilor Eiler și Nica, de asemenea, mulțumesc tuturor celor care au participat la ședințele tehnice, asistenților noștri, colaboratorilor politici și secretariatului Comisiei ITRE. Fără uh, contribuția lor nu am fi ajuns la rezultatele de astăzi. În calitate de raportor din umbră pentru Horizon Europe, pot să vă spun că sunt foarte mulțumită de rezultate iar 80% uh, au fost bine discutate și în uh, întâlnirile tripartite. Uniunea Europeană dorește să fie ambițioasă, modernă în uh, domeniul cercetării și inovației. Celelalte 20% din negocieri au fost uh, probleme centrale de asemenea și va trebui să le uh, implementăm. Parlamentul European trebuie să solicite 120 de miliarde de euro care să fie investite în programul Horizon Europe. Much. Madame, for your remarks and... Mulțumesc foarte mult și acum domnul Toșenovski în calitate de raportor din umbră pentru Orizont Europa și programul spațial. Mulțumesc, Jerzy. Voi vorbi în limba mea maternă. Mai bine așa, pentru că avem puțin timp la dispoziție. Yeah. Uh, eh, ja bych chtěl eh, velmi poděkovat za to, co se podařilo. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce am reușit. Vreau să mulțumesc ambilor raportori. Eu am fost raportor din umbră pentru Orizont Europa și programul spațial. Și cred că ceea ce este important este că am reușit să menținem legătura între Orizont Europa și programul spațial, pentru că cele două sunt într-adevăr interdependente la orizont. Atunci când am început, în urmă cu câteva luni de zile, nu îmi imaginam că un asemenea pachet atât de mare va putea fi negociat până la sfârșitul mandatului. Însă, iată că se întâmplă uh, minuni și la Parlamentul European. O muncă excelentă a domnului Nica și a domnului Eller. Și ce ne mai așteaptă acum, ceea ce așteaptă viitorul Parlament, este să vedem ce face cu cele 120 de miliarde de euro, pentru că nu va fi o sarcină prea ușoară. Însă pentru mine, Orizont Europa este probabil unul din programele cele mai importante, pentru că e vorba de viitorul Europei, de competitivitatea noastră pe viitor și despre cât de bine ne vom putea dezvolta pe viitor. În ceea ce privește programul spațial, aș vrea să mulțumesc uh, colegului și prietenului meu, domnul Massimiliano Salini, pentru că a reușit să ajungă la un compromis pentru a face legătura între cele două mari proiecte existente, nu a fost deloc ușor și cu toții știm asta. Practic s-a făcut un pas uriaș înainte și cred că avem nevoie de un program spațial puternic, mare, pentru că nicio țară pe cont propriu nu ar putea ajunge la un nivel atât de dezvoltat și de bun. Și cred că pe viitor va trebui să găsim uh, personalul necesar pentru a susține ambele programe. Pentru că atât Copernicus cât și Galileo sunt lideri în domeniu și trebuie să se dezvolte pe viitor. De aceea, încă o dată mulțumesc colegilor, cooperarea dintre noi a fost de-a dreptul minunată și cred că am reușit uh, să avem rezultate bune în domenii foarte dificile. Știm că pozițiile erau foarte divergente la început. Mulțumesc! Współpraca była świetna. Ja się też zgadzam z Tobą. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, cooperarea a fost excelentă și sunt absolut de acord cu tine. Încă de la început, în programele noastre, aveam niște compromisuri în minte la care trebuia să ajungem astfel încât uh, majoritatea membrilor din comisie să voteze pentru. Și chiar așa s-a și întâmplat, am avut 90% susținere aici la comisia noastră. Și acum am înțeles că numele vicepreședintelui comisiei noastre, domnul Kohlicek, ultimul, dar nu cel din urmă, în cehă sau în engleză? Dacă doriți, putem și în franceză sau chiar în germană. Pot să duc o conversație și colegii mei germani. Dar pentru că am oportunitatea să vorbesc în cehă, voi profita de situație. Ceea ce este surprinzător pentru mine în munca care a fost făcută aici la comisia noastră, cred că am reușit într-adevăr ceva incredibil. După vacanța de vară, am reprezentat comisia noastră la conferința președinților și mi s-a spus că din cele 12 rapoarte care trebuiau să fie încheiate la Parlament, șase ținau de comisia noastră. Și eu îmi imaginam că pur și simplu nu vom reuși așa ceva, dar iată că am făcut-o și aceasta arată foarte bine cât de bine s-a cooperat aici la comisia noastră, ce spirit nemaipomenit de cooperare este între grupurile politice. S-a vorbit aici de niște uh, sume pe care le-au menționat colegul Butikofer și colegul uh, Martin și, într-adevăr, statele membre trebuie să-și susțină sectorul de apărare și felul în care se dezvoltă, însă cred că aceste chestiuni ar trebui să fie finanțate într-un mod mai transparent. Mă bucur să văd că se continuă și cu mecanismul de interconectare a Europei. Am discutat aceasta și la Comisia TRAN Mă bucură de asemenea și ce s-a întâmplat la programul spațial, pentru că aceasta afectează direct uh, țara mea, Republica Cehă, unde se află și sediul pentru Galileo. Mă bucură de asemenea ce se întâmplă cu uh, facilitățile nucleare, o chestiune care a fost discutată în tratatul de aterare pentru trei țări. Deci, iată un exemplu excelent al felului în care ar trebui să meargă cooperarea și cum ar trebui să lucreze un parlament. Și chiar dacă nu mă prezint acum pentru următoarele alegeri, într-o poziție eligibilă, să zic așa, Sper totuși că acest spirit de cooperare să se mențină și în următorul mandat aici la Parlamentul European. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Iaromir, pentru aceste comentarii. Și acum vreau să dau cuvântul doamnei comisar și domnului comisar Mădas să ia cuvântul în încheierea dezbaterii noastre și uh, vreau să profit uh, de ocazie pentru că ne aflăm la sfârșitul mandatului pentru a vorbi în limba mea maternă. Nu a fost nicio întrebare specifică adresată comisarilor, nu au fost decât cuvinte de laudă și de recunoaștere față de munca realizată de cei doi comisari care s-au implicat direct alături de comisia noastră. De fapt, am lucrat uh, per total cu șase comisari, dar e clar că doamna comisar Biencovska și domnul comisar Mădas au fost uh, invitații noștri cei mai de seamă. Și pentru că am avut competențe exclusive pentru multe domenii care țin de portofoliul celor doi comisari. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea bună pe care am avut-o și nu știu dacă puteți um, încheia această dezbatere cu câteva cuvinte. Doamnă comisar, puteți vorbi poloneză, deși se pare că nu vă surâde atât de mult această idee, dar v-aș ruga să ne prezentați uh, câteva concluzii după toată munca făcută în acest mandat pentru că nu au fost întrebări concrete. E vorba doar de o, un rezumat final. Deci, sigur că pot să vorbesc în poloneză, nu e o problemă, dar uh, există anumiți termeni uh, pe care îi folosesc de obicei în engleză o mare majoritate a celor care au vorbit uh, apreciază că programul de apărare este foarte important pentru viitor. Dar, de fapt, este vorba și despre importanța uh, sectorului industrial, pentru că e vorba de cooperare industrială. Aceasta este o abordare vis-a-vis -vis de industria europeană, dar la nivelul Comisiei de asemenea uh, am formulat uh, proiecte pentru dezvoltarea industriei europene. Și cred că uh, următoarea Comisie va putea să se servească de aceste documente pentru că eu îmi doresc, de fapt, o politică industrială comună dacă fiecare stat membru are o abordare eh, diferită, nu va fi bine. Este nevoie ca industria europeană eh, să fie competitivă și din acest punct de vedere să dezvoltăm o politică comună, pentru că avem mari competitori pe piață, cum ar fi China, cum ar fi Statele Unite. Tocmai de aceea o industrie eh, comună merită să fie discutată mm, în amănunt în următorul mandat. În ce privește uh, banii uh, pentru finanțarea programului de apărare, nu uh, pot spun nimic în legătură cu viitorul CFM nu am avut decât un acord parțial. Există uh, multe uh, programe care vor necesita uh, finanțare. Pot să mă aștept că o să apară probleme, dar următorul Parlament, următoarea președinție și guvernele vor trebui să decidă în legătură cu aceste aspecte. Deci, în ce privește banii, îi răspund și domnului Butikofer, și uh, domnului Carlic uh, trebuie să insistăm asupra cooperării, să nu existe uh, eforturi uh, dublate, pentru că, de fapt, ne dorim să existe o piață industrială funcțională pe plan european. Sigur că putem avea abordări diferite, puncte de vedere diferite, dar pot să vă spun din uh, uh, experiența legată de programul de dezvoltare industrială uh, că și la nivelul uh, ministerelor și ministrilor apărării din diversele state membre am văzut că propunerile pe care le-am solicitat au dovedit un început de cooperare și foarte pe scurt, poate că nu voi reuși să vă convinc, cred că rolul Parlamentului European, uh, ca și a actelor uh, delegate um, și de punere în aplicare, Comisia va prezenta în fiecare an uh, conținutul programului de lucru și lista privind sectoarele industriale care vor face parte din acest program uh, cadru și cred că va fi suficient pentru a putea proteja rolul Parlamentului European. Mulțumesc oricum pentru toate observațiile dumneavoastră. A fost o mare plăcere să conlucrez cu dumneavoastră în acești 4-5 uh, ani. Mulțumesc foarte mult pentru foarte bună cooperare cu comisia noastră. Și acum L-aș ruga și pe domnul comisar Moidas să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doresc să vă adresez mulțumiri pentru că eu cred că acești cinci ani au fost foarte speciali în uh, viața mea. Au fost special pentru că am beneficiat de încrederea dumneavoastră și de fiecare dată când au existat dezacorduri, am reușit până la urmă să găsim soluții și să construim ceva ați făcut parte din viața mea cotidiană. Relația mea cu Parlamentul uh, s-a derulat prin intermediul acestei comisii și întotdeauna am avut sentimentul că mă bucur de încrederea dumneavoastră ceea ce este foarte important. Și doresc să mulțumesc și colegei mele, Elspieta Biencovska, ea a fost întotdeauna prezentă la discuțiile noastre, întotdeauna deschisă la găsirea soluțiilor, da, da o mână de ajutor. Îi mulțumesc, a fost și o relație fantastică de prietenie de la bun început. Dar ă, eu aș spera că după alegeri să puteți reveni în această muncă pentru că ați fost fantastici și partajăm uh, o viziune importantă că știința și inovația sunt esențiale pentru Europa. Vă doresc uh, toate cele bune în lunile următoare și sper să reveniți în toamnă. Mulțumesc, domnule comisar. Dați-mi voie să uh, Vă amintesc că prima dată ne-am întâlnit cu doamna comisar Biencovska și cu domnul uh, comisar Moidas. Exact acum patru ani și șapte luni, în septembrie 2014. Deci patru ani, cinci ani uh, sunt, parcă ar fost ieri. Nu este o perioadă lungă de timp. Mulțumesc foarte mult. A fost o cooperare extraordinară. Și, bineînțeles, că trebuie să spunem că acum două luni ne-am întâlnit cu președinția română pentru că s-a întâmplat la finele lunii ianuarie și am reușit să abordăm atât de multe subiecte. Deci nu s-a întâmplat acum patru ani, ci doar acum două luni au început, a început conlucrarea noastră. Domnule ambasador, în numele Consiliului aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Am reușit, într-adevăr, să avem multe realizări, ne-am bazat pe un spirit constructiv, pe dorință de cooperare. Am reușit să facem o treabă foarte bună și Comisia ne-a sprijinit. Ce am uh, obținut prin toate aceste programe uh, este foarte important din punct de vedere politic dar uh, acum avem predictibilitate pentru cercetători, ei știu că pot să se lanseze uh, într-o activitate foarte importantă. Aș dori să spun și câteva cuvinte legate de motoul președinției noastre. Am spus că ne concentrăm pe viitorul Europei, dar uh, ne-am ales și un cuvânt cheie, coeziunea și uh, ne-am dorit coeziune politică, dar uh, de asemenea uh, am insistat în discuția cu colegii mei că trebuie să existe și o coeziune interinstituțională, pentru că este foarte importantă. Deci, în negocierea noastră cu Parlamentul ne-am bazat pe acest principiu, pentru că suntem doi colegiuitori cu uh, perspective ușor diferite. Tocmai de aceea era nevoie de coeziune și am reușit să finalizăm aceste uh, dosare importante. Este nevoie de coeziune politică între instituții și ne bucură că putem să prezentăm aceste rezultate cetățenilor noștri, pentru că uh, am acționat pentru binele cetățenilor europeni și pentru binele Uniunii Europene și am făcut-o împreună. Mulțumesc foarte mult! Domnule ambasador, este evident că nu am reușit să ne atingem toate obiectivele, nu am fi putut să ne atingem toate obiectivele la nivelul Comisiei ITRE și al Comisiei Europene fără sprijinul președinției române. Și mulțumim pentru această foarte bună cooperare care a început cu ceva mai mult de două luni în urmă. Vă mulțumesc, stimați colegi. Încheiem aici uh, discuția noastră pe marginea acestui punct foarte important, pentru că a însemnat o întâlnire cu comisarii și cu Consiliul la final de mandat. hotărât Uh, dear friends, ladies and... Stimați prieteni, doamnelor și domnilor, punctul următor de pe ordinea de zi, un punct nou, acord și cooperare în știință și tehnologie între Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse. Schimb de vederi cu Comisia Europeană, doamna Cristina Russo este reprezentant Comisiei Europene de la Directoratul General pentru Cercetare și Inovație. Și doamna Maria Cristina Russo este directoare pentru cooperare internațională. Doamna Russo vine spre prezidiu. Este un prim schimb de vedere în legătură cu extinderea uh, acordului uh, între Uniunea Europeană și Federația Rusă privind uh, cercetarea și știința. În 2001 s-a uh, căzut de acord asupra unui asemenea acord, a fost prelungit în câteva rânduri și acum uh, se dorește din nou extinderea pentru o perioadă de 5 ani. Acordul a expirat în februarie 2019, 28 februarie și Parlamentul a primit solicitarea de, de a fi de acord cu extinderea doar cu câteva zile în urmă uh, am fi nevoie de șase săptămâni uh, pentru a fi informați. Acum, uh, acum se propune ca ITRE să adopte raportul în baza unei proceduri simplificate, în baza regulii 50, conform uh, regulii de procedură la finalul dezbaterii. Îi voi întreba pe membrii dacă au obiecții pentru uh, o adoptare prin procedură simplificată, dar asta se va întâmpla la încheierea dezbaterii noastre. Uh, deci, doamna Ruso, v-aș ruga, doamna director, să prezentați uh, faptele și să explicați de ce sugestia, uh, devine sugestia Comisiei uh, uh de a uh, opera așa cum am spus. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 18 uh, ianuarie, Comisia a propus Comisiei și Parlamentului să înnoiască acest acord de cooperare în domeniul științei și tehnologiei între Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse pentru încă o perioadă de 5 ani. Știu că abia ieri ați primit această solicitare și sunt recunoscătoare că analizați acum acest dosar. Voi încerca să vă explic care sunt motivele pentru care noi considerăm că este important să progresăm repede în acest dosar. Înainte de toate, aș dori să vă asigur că această propunere din partea Comisiei este de o reînnoire a acordului fără niciun fel de modificare. De fapt, textul acestui acord uh, nu a fost modificat încă din anul 2001, când a intrat în vigoare. Eu vreau să vă spun că uh, similar cu celelalte acorduri de conlucrare în domeniul științei și tehnologiei, nu avem obligații financiare este importantă înnoirea acestui acord, pentru că um, Rusia uh, colaborează în multe programe, cum ar fi Orizontul 2020, cooperarea cu Uh, Rusia a fost intensă în mobilitatea cercetătorilor, în probleme de transport și de mediu înconjurător. Este unul din puținele domenii în relația cu Rusia care nu a fost atins de către uh, sancțiunile pronunțate împotriva guvernului. Este important pentru contactul între oameni, uh, este o susținere pentru societatea civilă din Rusia, pentru libertatea activității societății de cercetare din Rusia. Deci acordul va fi un instrument important al cooperării noastre cu Rusia, va fi o sursă de uh, soft power un instrument care ne putem folosi pentru a susține activitatea de cercetare și a universităților din Rusia. Vom putea în felul acesta conlucra cu universitățile din Uniunea Europeană va fi un uh, cadru care permite contactele de la om la om și um, cooperarea în uh, domenii atât de importante care uh, este esențială pentru a promova libertatea cercetătorilor europeni și posibilitatea lor de conlucrare cu cercetători din Europa. Deci ar fi un cadru important pentru cooperarea științifică și pentru uh, un sprijin pentru societatea civilă din Rusia. De aceea uh, ne bucura foarte mult dacă s-ar putea înnoi acest acord încă în uh, această perioadă legislativă. Și mulțumim președintelui pentru că a introdus pe ordinea de zi această discuție. Mulțumesc dacă îmi permiteți câteva observații acum din partea membrilor Comisiei ITRE. Uh, Domnule Eiler, cred că trebuie să uh, ne gândim la aspectul procedural, pentru că dacă ne dorim o implicare într-o asemenea problemă, mai ales din perspectiva faptului că la nivelul Consiliului s-a refuzat uh, negocierea contribuțiilor uh, din partea statelor terțe uh, în ce privește diversele laturi ale programului Horizon, modul în care um, uh, se implică Parlamentul sau cum este solicitată implicarea Parlamentului, ar trebui să refuzăm. Pe de altă parte, mesajul pe care dorim să-l transmitem nu este unul de natură procedurală. Uh, aici este vorba până la urmă de uh, o relație între trei instituții vis-a-vis -vis de Rusia și nu uh, ne dorim să închidem uh, poarta de acces pentru cercetătorii ruși. Eu cred că uh, ar fi un semnal greșit dacă am decide în acest sens. Deci dacă încercăm să punem în cumpănă cele două aspecte, cred că rațiunile politice ar trebui să prevaleze. Tocmai de aceea PPE-ul ar propune să reînnoim uh, acordul. În uh, într-o perspectivă mai practică, Poate că ar trebui să definim ideea strategică um, legată de participarea statelor um, terțe la programele noastre, care să fie partenerii strategici, alte tipuri de parteneri. Sunt chestiuni uh, destul de complexe. Deci, uh, uh, Comisia ar trebui să aibă o analiză mai aprofundată vis-a-vis -vis de uh, rațiunile strategice importante pentru programul următor. Deci, din această perspectivă, faptul că nu există implicații financiare, implicații bugetare, este vorba doar de înnoirea unui acord care uh, a existat în practică, cred că Parlamentul ar putea să accepte prelungirea. Dar uh, vreau să spun că asta Ehm, o facem doar de dragul mesajului politic pe care putem să-l transmitem și nu ne dorim ca pe viitor să se eh, repete asemenea tip de procedură. Mulțumesc, domnule Nica. Mulțumesc, domnule președinte. De la ultima noastră discuție din această dimineață am încercat să iau legătura cu membrii grupului meu. Nu a fost posibil uh, să-i contactez pe toți. Repet, poziția mea uh, inițială, chestiunea ar fi ar trebui să fie transferată următorului uh, Parlament. Nu există niciun fel de uh, motiv de grabă. Acesta este punctul meu de, de vedere. Mulțumesc, domnul Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Pot uh, să vorbesc în continuare a spuselor lui Cristian Eiler cred că ar trebui să facem o diferențiere între aspectele formale și, pe de altă parte, substanța politică a acestei chestiuni. Regret, domnule Nica, că nu încercați uh, să faceți vreo trimitere la acest conținut politic, ci vă concentrați uh, exclusiv pe aspectul formal. Da, sunt alături de dumneavoastră când uh, criticați faptul că nu am beneficiat de un tratament corect din partea Comisiei în această chestiune și aș face și o afirmație suplimentară. a Comisiei nici măcar nu a formulat vreo scuză ca și când ar fi fost business as usual, că s-a comportat într-o asemenea manieră inacceptabilă. Este o aroganță la adresa Parlamentului și uh, sunt alături de colegii mei din toate grupurile în a uh, critica și a respinge o asemenea atitudine. Uh, pentru că noi, dacă acum tratăm totuși această problemă, nu o facem pentru că nu condamnăm atitudinea dumneavoastră. Dar revenind și la considerațiile lui Christian Ehler, aici este vorba despre un semnal politic pe care dorim să-l transmitem. Și eu cred că această relație într-un context uh, politic dificil poate să ne ajute să construim totuși o punte spre oameni cu care dorim să uh, conlucrăm pe viitor, să continuăm dialogul pentru acest tip de reprezentanți ai societății civile din Rusia. Deci, îi rog pe colegi să nu îl lase să sufere comunitatea științifică datorită unui mod uh, criticabil din partea comisiei. Mulțumesc foarte mult. Orește să mai intervină cineva? Mulțumesc foarte mult. Uh, bine, înțeles că uh, îmi pare rău că uh, nu uh, mi-am adresat uh, scuze de la bun început pentru că într-adevăr regretăm că venim atât de târziu cu această chestiune. Dar am spus de la bun început, mulțumesc foarte mult comisiei dumneavoastră că se ocupă de această problematică. Regretăm că din motive tehnice eh, venim cu această solicitare atât de târziu. Nu eh, a fost vorba despre vreo atitudine arogantă. Dar eh, trebuie să ne gândim la importanța politică a acestui dosar. Mulțumesc foarte mult, doamnă director. Deci acum ar trebui să luăm o decizie. Coordonatorii astăzi dimineață majoritatea lor au decis să uh, ne bazăm pe regula 50, procedură simplificată. Seven members of each committee uh, who could not... Însă mm, au fost și grupuri politice care nu au putut fi de acord cu o astfel de decizie. Și au uh, dorit oprirea întregii proceduri. Deci întreb dacă cineva dintre dumneavoastră ridică obiecții adoptării raportului prin procedură simplificată, uh, ridicându-se în picioare pentru a obiecta. Da? Dacă nu sunt obiecții, avem deja un raportor desemnat și putem uh, continua cu procedura simplificată, iar uh, raportul va fi votat direct în plenară la mijlocul lunii aprilie. Așadar, mulțumesc foarte mult, doamnă director. Și acum trecem la punctul 8, raportări în ceea ce privește negocierile interinstituționale în curs. Nu mai avem prea mult timp. Doamna Iulia Reda, care răspunde pentru Centrul de Competență în domeniul cibersecurității și Centrul Național de Coordonare. Iulia, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Acest dosar a ajuns destul de târziu, în cursul acestui mandat în septembrie anul trecut, însă a fost întâmpinat cu entuziasm de Parlamentul European și mandatul plenarei de a intra în negocieri interinstituționale a fost acordat pe 13 martie și tot în aceeași zi a avut loc un prim trialog, urmat de un al doilea pe 20 martie. Există deja un acord uh, amplu între instituții, cum că introducerea unui astfel de centru de competențe, a unei rețele sau unei comunități pe securitate cibernetică este una foarte bună, că trebuie să facem mai mult în domeniul securității cibernetice, dar datorită timpului foarte scurt pentru negocieri, colegiuitorii nu au fost în măsură să ajungă la un acord pe text. Există o distanță destul de mare între colegiuitări pe teme fundamentale ale raportului, inclusiv uh, sarcinile Centrului de Competență, de asemenea și finanțarea și luarea deciziilor. Uh, existând uh, interacțiuni complexe și cu programul de finanțare pentru Europa Digitală și Orizont Europa. Acest tip de um, colaborare încă nu a fost testată pentru că și datorită acestui lucru a fost nevoie de mai multe clarificări, asta și în ceea ce privește contribuțiile statelor membre care ar putea fi date în timp foarte scurt. Însă colegiuitorii sunt de acord că este un dosar important, că trebuie finalizat de vreme în cursul mandatului viitor și că este cu adevărat important să existe o strategie în domeniul securității cibernetice condusă de la nivelul Uniunii Europene, existând valoare adăugată pentru acest centru pe securitate cibernetică. V-aș ruga, domnule președinte, să transmiteți o scrisoare președintelui Parlamentului, astfel încât în plenară să se poată încheia le- prima lectură, în baza unei proceduri simplificate. Sperăm că în viitorul mandat uh, pot fi reluate rapid negocierile între Parlament și Consiliu și că putem ajunge la un acord uh, în prima parte a mandatului viitor. Mulțumesc întrebări pentru doamna raportor. Dacă nu, mulțumesc foarte mult, doamna raportor Iulia Reda, pentru informare și acum debriefing pe misiuni. Misiunea ITRE în Israel 16-19 decembrie 2019. Am să-l rog pe domnul Paul Ruby, care a condus delegația, să ne informeze. Mulțumesc foarte mult! Misiunea noastră la Tel Aviv a fost foarte interesantă. Domnul Lewandowski, Krasnaudeții și doamna Mlinar au participat. Am avut întâlniri cu o companie care lucrează în domeniul tehnologiilor, în domeniul apei. Am avut o bună întâlnire cu ministrul Steinetz. Pentru ei, politica energetică este foarte importantă. Ne-am întâlnit cu domnul Macleb, șeful Comisiei pentru Știință și Tehnologie din Knesset și am discutat să vedem cum anume putem continua colaborarea noastră în viitor. O întâlnire cu profesorul Enis de la Universitatea Tel Aviv, uh, activ în cercetare dezvoltare și o întâlnire și cu Checkpoint, un, una dintre activitățile de lider în domeniul securității cibernetice în lume. Am decis să colaborăm cu Checkpoint în dosarul uh, securității cibernetice pe care tocmai l-am discutat fiind nevoie să creăm condiții egale la nivel global în acest domeniu. De asemenea, am discutat despre inovare, am prezentat programul nostru Orizont 2020, ne-am întâlnit și cu Agenția Spațială din Israel. A fost o misiune foarte eficientă și aș sugera Comisiei să se deplaseze uh, cât de curând posibil din nou în Israel pentru a continua această bună colaborare. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, mulțumesc, Paul, pentru raport. Dacă există întrebări pentru colegul Rubic, aș dori să vă comunic că a fost uh, uh, un timp uh, extraordinar care tocmai uh, s-a încheiat și ne vom întâlni cu staful nostru, consultanții și cu secretariatul în viitoarea legislatură. Mulțumesc încă o dată pentru o bună colaborare. 12 și jumătate, deci interpreții mai sunt cu noi. Mulțumesc pentru munca dumneavoastră și ne revedem data viitoare, undeva în Europa sau pe planeta noastră. Mulțumesc!